Procesul verbal al acestei sesiuni vor fi supuse Parlamentului pentru aprobare la începutul sesiunii viitoare. Dacă nu există obiecții, atunci împreună cu rezoluțiile adoptate la reuniunea de astăzi, vor fi transmise toate aceste texte persoanelor numite în rezoluție. Această sesiune